pescuitului uh, responsabil. Uh, vreau în încheiere să salut uh, această inițiativă oportună. Președinta, mulțumesc doamna Damanachi. Încheiem dezbaterea și votăm mâine la prânz. Acum urmează raportul Salavracos, restricțiile în pescuit în zona Mediteranei și Mării Negre. Dau cuvântul raportorului 4 minute. Domnul Salavracos. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, stimați colegi, în primul rând aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au lucrat pe marginea raportului meu. Datorită bunei noastre colaborări am reușit să ajungem la un text care a fost adoptat în unanimitate în Comisia de Pescuit. O bună parte din Mediterana se află în momentul de față în afara dreptului suveran al statelor membre. Drept urmare, această parte este puțin protejată din punctul de vedere al resurselor halieutice și a mediului marin. În raportul meu am descris această problemă și această situație și am propus câteva linii directoare pentru a rezolva conflictele care au legătură cu gestionarea litoralului. Am explicat de asemenea că baza noastră este dreptul statelor membre și dreptul internațional și în special Convenția privind dreptul mărilor a Națiunilor Unite. Din cele 21 de țări mediteraneene, numai trei nu au semnat această convenție, Israel, Siria și Turcia. Așa cum am spus și anterior, această convenție face parte din dreptul internațional privind gestionarea apelor teritoriale și a resurselor halieutice iar Uniunea Europeană trebuie să folosească toate mijloacele diplomatice de care dispune pentru ca toate țările să semneze această convenție. Și mă refer uh, în special la țările care doresc să devină membre ale Uniunii Europene. Gestionarea resurselor uh, halieutice și controlul uh, pescuitului ilegal, uh, nedeclarat și nereglementat va fi îmbunătățit de îndată ce se va institui un cadru de reglementare. Așadar, prin raportul meu, încurajez crearea unor zone economice exclusive și invit Comisia să contribuie la acest raport uh, prin furnizarea de linii directoare statelor membre. Toate aceste lucruri uh, trebuie să se facă cu respectarea principiului subsidiarității. Și asta pentru că crearea zonelor economice exclusive este de competența exclusivă a statelor membre care vor trebui să ia deciziile aferente. Îi mulțumesc doamnei comisar pentru sprijin și salut eforturile comisiei în scopul elaborării unei politici integrate de pescuit în cadrul strategiei uh, pentru dezvoltare. De asemenea, salut eforturile comisiei uh, de a examina costurile și avantajele creării unor zone economice exclusive în Mediterană. În concluzie, uh, doresc să spun că crearea acestor zone ar avea efecte pozitive pentru Uniunea Europeană, deoarece va atrage investiții și va permite dezvoltarea activităților economice. Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye și îi dau cuvântul domnului Stir. La i elim u prvom redu pozdraviti rad izvjestitelja. Mulțumesc. În primul rând aș dori să salut ceea ce a făcut raportul. Osobite... Și vreau să evidențiez două elemente pentru că consider că sunt foarte importante. În primul rând este vorba de respectarea dreptului internațional atunci când este vorba de conflictele frontaliere pe mare așa cum se spune în articolul 3 în proiectul de rezoluție. Este foarte important să respectăm conveni, Convenția ONU privind uh, dreptul uh, mării. O astfel de rezoluție adoptată în Parlament va susține așadar uh, dreptul prevăzut în Convenția din 1961, bazându-ne pe criteriile de drept și nu pe criterii politice, vom rezolva problemele între Croația și uh, Slovenia. Apoi, alte elemente se referă la articolul 15 care permite declararea zonelor economice exclusive. După părerea mea, făcând acest pas, confirmăm încă o dată principiile europene și uh, Curtea de Arbitraj va permite Croației să pescuiască din nou și să uh, protejeze uh, Mediterana. Domnul Picula gospodine predsjednie u svom izvjeu izvjestitelj salavrakos ispravno mult. în raportul său uh, raportorul constată că o treime din trafic din traficul uh, maritim pune în pericol marea. Evident, nu trebuie să uităm nici de dezvoltarea urbană în zona mediteraneană problemele sunt atât de mari încât avem nevoie de o gestionare integrată a zonelor de coastă. Trebuie să avem o abordare integrată atât la nivel european cât și uh, cu țările terțe. Numai astfel putem să evităm conflictele. În Marea Adriatică, uh, Uh, majoritatea fondurilor maritime aparțin mai multor flote maritime, iar în această zonă această gestionare este necesară pentru dezvoltarea durabilă. În pofida prognozelor privind creșterea demografică în zonele de coastă, anumite insule se confruntă cu depopularea, mai ales în uh, Croația, iar acest lucru este important pentru activitățile de pescuit. De aceea, abordarea integrată trebuie să fie promovată. Trebuie de asemenea să ținem cont și de dimensiunea economică a pescuitului, mai ales pentru populația locală. Doamna Tomașic. Mulțumesc. În calitate de deputat uh, croat, uh, provin din Croația, care uh, are o mare parte din coastă, populația trăiește din pescuit, de aceea pescuitul și protecția uh, pescuitului sunt foarte importante pentru mine. Mă bucur de adoptarea acestei rezoluții care își propune să um, um, uh, prevină uh, sub, uh, exploatarea excesivă a resurselor halieutice. Uh, toate țările membre ar putea să protejeze uh, apele maritime. Cooperarea între statele membre ar putea duce la uh, reducerea pescuitului excesiv și am putea face eforturi să avem o viziune pe termen lung. Invit Comisia să se pronunțe pe aceste, pe aceste teme și să propună Uh, lucruri concrete, uh, așa cum ar fi, de pildă, o rezoluție. Doamna Suica. Și eu uh, aș dori să felicit, să-l felicit pe raportor pentru activitatea sa. Se știe că pescuitul este un sector care creează noi locuri de muncă și în același timp reprezintă o sursă de alimente sănătoase pentru populație. Aici vorbim însă despre pescuitul excesiv în Mediterană și în Adriatică. Oricum ar fi, pescuitul excesiv reprezintă o problemă majoră Practic, uh, nu se realizează o gestionare durabilă. Săptămâna trecută am vorbit despre abordarea integrată și despre gestionarea zonelor de coastă, iar acestea sunt elemente importante din punctul de vedere al dezvoltării urbane și al protecției mediului. De aceea, trebuie adoptat uh, un cadru strategic pentru Mediterana, astfel încât uh, să fie protejate resursele halieutice. Așadar, uh, susțin uh, o astfel de procedură care ne este propusă. Mulțumesc, domnul Milana, acum. Complimente Fracos, că a făcut un ottim lavoro. Felicitări domnului Salafracos. V-ați descurcat excelent. E destul de clară situația. Despre ce e vorba când avem un raport INI? în momentul în care Parlamentul vrea să arate calea. Ne așteptăm ca Comisia să reacționeze, să producă ceva. Aș vrea să fac o sugestie. Comisia să vină cu o inițiativă și să țină cont de ceea ce se întâmplă la ora actuală în Marea Mediterană. Vremurile au fost foarte grele în ultimii ani și Marea Mediterană a rămas practic singură cu vechile sale instrumente, iar în ceea ce privește politica comună de pescuit, noi reglementăm comportamentul țărilor europene în aceste ape. Dar ce se întâmplă cu celelalte state care sunt prezente în aceleași ape? Pentru că 14 state non-europene sunt prezente în apele mediteraneene și nu se aplică nicio regulă. Sigur, se aplică convențiile internaționale, dar dincolo de asta nimic. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să vină cu politici și norme pentru aceste state, în așa fel încât să exploatăm eficient resursele halieutice. Discutam despre un acord uh, cu Mauritania mai devreme. Discutam despre uh, acele zone în care merg navele europene și pescuiesc și despre normele ce trebuie uh, respectate. Noi credem că ar trebui Uh, să se pregătească o serie de acorduri cu anumite state, dar să nu um, fie vorba doar despre pești și pescuit, ci acele state trebuie să respecte normele europene. Deci, dacă raportul domnului Salafracos va rezulta într-o asemenea dezbatere și într-o asemenea reacție la comisie, să știți că aveți tot interesul aici uh, la Parlament din partea noastră. Vă mulțumesc că ați fost atât de tolerantă cu timpul meu. Este oricum ultima declarație a serii, doamnă președintă. Da, exact de aceea am făcut această excepție, iar acum la final dau cuvântul doamnei comisar Damanachi. Mulțumesc, doamnă președinte. Onorați uh, membrii, doamnelor și domnilor, salut raportul domnului Salavracos și îi împărtășesc uh, analiza generală a situației. Suntem cu toții de acord uh, că mările constituie o sursă de dezvoltare și utilizarea mării și exploatarea resurselor uh, Uh, trebuie să fie durabilă. Pentru a ajunge la această durabilitate avem nevoie de un cadru uh, legislativ robust, o bună guvernanță, o uh, gestionare eficientă a resurselor, monitorizare, controlul măsurilor adoptate situația resurselor halieutice în Mediterana și în Marea Neagră uh, impune noi eforturi la nivel european și la nivel regional coordonat. Trebuie să ne facem temele și uh, să ne punem în aplicare propria uh, legislație în pescuit sau în ceea ce privește mediul. Sunt de acord cu domnul Milano, trebuie să încercăm uh, să îi determinăm pe partenerii noștri europeni să apuce pe același uh, drum uh, și să avem un teren de egalitate, să um, evităm conflictele, litigiile sau, dacă sunt astfel de litigii, să le soluționăm uh, pașnic. Dată fiind situația statelor de coastă, atât în ceea ce privește Marea Mediterană și uh, Marea Neagră, pentru că acolo sunt multe țări uh, care nu sunt europene, Uh, zonele uh, economice exclusive nu sunt uh, implementate în Mediterana, trebuie să continuăm cooperarea, dialogul, inițiativele și strategiile regionale. Aceasta este singura cale de a merge înainte. Există foruri internaționale, cum ar fi uh, uh, Comisia uh, Um, uh, generală pentru pescuit în Marea Mediterană, apoi uh, ICAT pentru uh, prezervarea pentru păstrarea tonului. Toate acestea fac o muncă de pionierat pentru Uniunea Europeană. De pildă, acum întreprindem o inițiativă și dorim să vedem cum putem să promovăm în continuare revizuirea GFCM-ului. Uh, a Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană. Trebuie să îmbunătățim colectarea datelor pentru uh, ca să avem o bază solidă de a da consultanță științifică uh, adecvată pentru a combate uh, pescuitul ilegal și nereglementat. Turcia, Ucraina, Rusia intenționează să organizeze o conferință pentru promovarea cooperării regionale Comisia va juca în continuare rolul său de gardian al tratatelor, de negociator și coordonator. Însă statele membre și țările partenere trebuie să își facă și ele partea lor pentru a ajunge la o exploatare cu un impact scăzut asupra mediului. De pildă, avem uh, inițiativa statelor membre în cooperare cu Comisia în legătură cu zona ionică și uh, adriatică și sperăm că lucrurile pot fi uh, realizate ușor. Uh, crearea unor zone economice exclusive este de competența statelor membre care trebuie să colaboreze să colaboreze între ele și cu țările partenere pentru a îmbunătăți punerea în aplicare, coordonarea și monitorizarea resurselor. Comisia a cerut astfel de uh, realizarea unui studiu în legătură cu aceste zone economice uh, exclusive, uh, ce s-ar întâmpla dacă statele și-ar exercita drepturile în conformitate cu un closul. Suntem pentru această situație. Mă gândesc în momentul de față la o posibilă inițiativă de a încuraja statele membre să utilizeze la maximum drepturile și obligațiile pe care le au, Uh, în regimul zonelor economice exclusive pentru uh, o gestionare durabilă a resurselor naturale și pentru uh, intensificarea creșterii albastre. Avem nevoie de astfel de inițiativă în Mediterană. În concluzie, salut acest raport important și apreciez recunoașterea rolului pe care îl joacă Comisia în promovarea unui dialog mai structurat cu terțele țări. Vă reasigur că noi vom face tot ce se se poate pentru a îmbunătăți uh, gestionarea resurselor, uh, guvernanța uh, și controlul în Marea Neagră și în Marea Mediterană. Vă mulțumesc. Dezbaterea s-a închis. Votul va avea loc mâine la prânz. Ședința începe mâine de la 8.30 mâine dimineață. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe site-ul Parlamentului. Încheiem ședința. Bună seara tuturor!